Nous allons reprendre. Euh, începem discuțiile, începem ședința, ca de fiecare dată, cu mare plăcere îi urez bun venit domnului Barks, comisarul pentru dezvoltare. Obiectivul vizitei sale astăzi este să participe la dialogul structural anual pe programul de lucru al Comisiei. Cum v-am spus și ieri, anul acesta, obiectivul dialogului structural a fost extins pentru a include o evaluare a inițiativelor actualei comisii pe durata anilor anteriori. Din păcate, domnul Pibas nu poate fi alături de noi astăzi mai mult de o jumătate de oră, de aceea am să-i dau de îndată cuvântul pentru a face o scurtă introducere de aproximativ 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că am putut să vin din nou alături de dumneavoastră pentru dialogul nostru tradițional, pentru a vedea ce am făcut până acum și ce urmează să facem în ultimul an al mandatului. Vreau să vă spun că suntem la fel de hotărâți să creștem eficiența și impactul politicii de dezvoltare UE. Prin urmare, nu cred că vă miră să aflați că accentul se pune pe implementarea agendei pentru schimbare, care a fost și continuă să fie o primă prioritate. Comisia a primit informații detaliate cu privire la acest proces, care acum este în plină dezvoltare. Există doi piloni ai agendei pentru schimbare pe care îi um, aplicăm, guvernanța și creștere durabilă inclusivă principiul concentrării și diferențierii uh, sunt acum o realitate. Avem uh, programe cu mai multe Uh, țări, tot mai multe țări partenere, aproximativ 40 sunt acoperite acum. Uh, orientările fac diferențiere între trei tipuri de uh, bugete pe baza unor criterii de eligibilitate privind transparența bugetară și supraveghere. Există mecanisme uh, inovatoare care încep să se contureze și lucrăm la un cadru uh, pentru fondurile europene avem o acoperire globală pentru facilitățile noastre regionale. Este imposibil să supraestimezi importanța creșterii în agenda pentru schimbare în ceea ce privește programarea noastră pentru următoarea perioadă 2014-2020 și uh, rolul Parlamentului în aceste eforturi. Și aici am ajuns la dialogul strategic și actele delegate. Actele delegate conferă uh, Parlamentului și Consiliului ocazia de a încadra procesul prin stabilirea de obiective și priorități în funcție de regiune. În ceea ce privește dialogul strategic, înainte de a adopta documentele programatice eh, le voi prezenta în detaliu Parlamentului pentru a înțelege cum vom eh, împărți și cheltui banii. Veți avea ocazia să vă spuneți punctul de vedere și să aveți un impact semnificativ asupra alegerilor făcute înainte de hotărârile finale. Cred că această abordare poate să evite întârzieri la punerea în aplicare a acțiunilor noastre și să răspundă la nevoia de supraveghere democratică. Agenda pentru schimbare uh, va reprezenta principala noastră prioritate în următorii de ani. În 2014, printre altele, vom contribui la o uh, un rol mai important al sectorului privat pentru a ajunge la o creștere durabilă și inclusivă. În ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare, ne vom continua abordarea duală pentru a grăbi îndeplinirea angajamentelor actuale și pentru a participa la dezbaterile internaționale. Mai mult, elemente cheie ale agendei pentru schimbare uh, stau la baza comunicării Comisiei privind o viață decentă pentru toți. Această comunicare a stabilit o viziune de lucru care să participe la conversația globală pentru perioada după 2050. sunt reflectate rezultatele principalelor eforturi referitoare la obiectivele mileniului și uh, la pregătirea ONU pentru 2050. Datorită solicitărilor venite din partea Parlamentului și a președintele Barroso a convenit să propună ca 2050 să fie anul european pentru dezvoltare. Uh, asta ne va permite să uh, ajutăm cetățenii europeni să înțeleagă mai ușor principiile, obiectivele și rezultatele cooperării noastre pentru dezvoltare. Și, într-adevăr, pentru 2015 e bine să avem un termen pentru îndeplinirea obiectivelor mileniului și să lansăm un nou cadru uh, post-obiectivele de dezvoltare ale mileniului. 2015 este un an esențial pentru dezvoltare. Și de aceea nu pot să stau alături de dumneavoastră cât de mult mi-aș fi dorit, pentru că raportul final al uh, grupului la nivel înalt pentru agenda după 2015 își discută uh, acest document mâine și trebuie să fie prezentat apoi la Secretariatul General uh, joi. Și de aceea am o limită de timp impusă, fiindcă de asta ne ocupăm. Îmi pare rău, dar uh, ori de câte ori Parlamentul consideră că este nevoie, mă poate invita și eu vin cu plăcere. Mulțumesc! Domnul Cortez Lastra are acum două minute. Rețineți, vă rog, că timpul este limitat, deci fiecare uh, parlamentar două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. O să încerc să am o intervenție scurtă. Uh, dat fiind că și eu, la rândul meu, va trebui ca în câteva minute să plec. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și pentru informații. Anul viitor va fi anul în care 500 de milioane de europeni o să vă ceară un bilanț al activității desfășurate. O să ne punem o serie de întrebări față de inițiativele Uniunii Europene în ceea ce privește politica de dezvoltare. Cu ceva timp în urmă am încercat să uh, luăm în considerare explicații cu privire la ceea ce dorește Comisia să facă pentru creștere, sectorul privat, uh, ajutorul acordat persoanelor uh, defavorizate, dar lucrurile nu stau chiar ca în teorie. Pe durata zilelor dezvoltării, comisarul s-a axat pe ajutorul pentru dezvoltare economică și accentul ar fi trebuit pus pe o serie de elemente mai concrete. Am ascultat uh, intervenția și am auzit uh, o serie de declarații referitoare la sectorul privat. Ni se spune că uh, esența este să lucrăm pentru și prin sectorul privat. Dezvoltarea nu ține doar de acest gen de ajutor, totuși. Aș vrea să știu care este prețul totuși acestei dezvoltări. Există o lipsă în programul 2014 E o propunere, trebuie o propunere prin care să se definească sectorul privat și activitățile care pun accentul pe durabilitate, combaterea sărăciei și care să ofere un cadru care să permită uh, definirea dezvoltării durabile în cazul țărilor um, în dezvoltare. Eu nu cred că trebuie să lăsăm o marjă de manevră chiar așa largă sectorului privat în ceea ce privește cooperarea. Asta se întâmplă în China și Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare integrală și să fie vizionară în ceea ce privește rolul sectorului privat în domeniul dezvoltării. Dezvoltarea trebuie să fie uh, conformă principiilor și strategiilor noastre și trebuie să înțelegem că e bine ca în țările în curs de dezvoltare să fie un sector puternic privat sigur, dar trebuie să înțelegem care este rolul sectorului privat și uh, cu asta închei, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere. Am participat la o întâlnire cu uh, președintele Comisiei și a Consiliului. O să vă punctez ideile pe care vreau să le prezint ca să fiu mai scurt în ceea ce privește agenda 2014. 2013. Cred că trebuie să prioritizăm înființarea unui fond prioritizat pentru a rezolva problema malnutriției. Asta trebuie să fie o prioritate. Nu mai putem uh, ignora subiectul genicidului peste 200.000 de, de femei lipsesc. Am discutat acest uh, uh, lucru azi dimineață. Comisia are și un um, uh, raport în acest sens. Comisia trebuie să treacă la acțiune. Nu avem dreptul să um, uh, luăm cuiva viața doar pentru că s-a născut de sex feminin. Mă bucur să văd că sunteți proactivi în ceea ce privește rezistența și reducerea uh, riscurilor de dezastru. Continuați în această direcție uh, și așa putem fi eficienți cu fondurile alocate. Dacă putem aloca uh, 3 euro pentru uh, prevenirea dezastrelor, economiile vor fi de 12 euro. Uh, China uh, face acest lucru, dar nu atât banii cât viețile salvate sunt uh, relevante. Deci trebuie să ne axăm și pe prevenire. Acesta este uh, un domeniu de dezvoltare a ajutorului Trebuie de asemenea să dăm dovadă de coordonare și complementaritate, evaluând rezultatele și impactul ajutorului oferit de noi. Comisia a arătat că până la 6 miliarde de euro pe an ar putea fi economisiți cu o mai bună coordonare și trebuie să sprijinim sectorul privat și MM-urile în lumea în dezvoltare oamenii uh, au impresia în ziua de azi că bărbații sunt mai importanți oarecum din punct de vedere economic. Trebuie să introducem o cultură diferită și uh, asta să se resimtă în toate sectoarele, inclusiv în cel privat. Domnule Gărenț, aveți cuvântul. Două minute fix. Mulțumesc. Am trei puncte. În primul rând, coerența politicilor Ni se spune că, fără îndoială, Comisia până în septembrie va prezenta o, un raport referitor la coerența politicilor. Am înțeles că raportul are o importanță mai mică decât comunicarea eu aș vrea să avem o comunicare din partea Comisiei pentru a accentua uh, suficient importanța și coerenței politicilor noastre. În al doilea rând, responsabilitatea Uniunii Europene în calitate de prim uh, actor, jucător în domeniul dezvoltării. Comisia și Serviciile de Acțiune Externă au o responsabilitate specială. În această dimineață am discutat despre directiva referitoare la biocombustibili și am avut ocazia să spun, da, ne opunem uh, prădării resurselor de către Uniunea Europeană în țările în curs de dezvoltare, dar trebuie să implicăm și ceilalți actori, pentru că nu doar Uniunea Europeană este cea implicată, și ceilalți trebuie să facă la fel. Dacă vrem să ajutăm la dezvoltarea țărilor, trebuie să ne asigurăm că uh, rezultatele pentru partenerii noștri sunt pozitive din toate părțile. Și cred că trebuie să insistăm în această direcție, având în vedere că procesul legislativ este aproape încheiat, până la finele mandatului nu mai avem nimic în acest sens, deci aș vrea să ne spuneți ce părere aveți aici. Am avut ocazia ieri seara să vorbesc cu Voc Jeremici, care este președintele Adunării Națiunilor Unite, și uh, am aflat că există patru state europene, printre care patru state membre, Italia, Ungaria și Irlanda, care sunt implicate în procesul de pregătire a reuniunii privind uh, obiectivele uh, de dezvoltare a mileniului în calitate de facilitatori. Coordonați eforturile acestor țări, la care sigur se alătură și Norvegia, care e foarte deschisă uh, pe eforturile europene, chiar dacă nu e membru UE. Mulțumesc, domnule să aveți șase minute ca să răspundeți și apoi o a doua rundă de intervenții și ne vom limita la 30 de minute. Pentru prima întrebare, accentul principal trebuie să fie combaterea sărăciei, dar țările partenere se schimbă foarte mult. Dacă e să comparăm uh, discuțiile de acum cu cele de acum 50 de ani din Uniunea Africană, e clar că acum uh, lucrurile au evoluat și uh, aceste țări uh, în următorii ani vor putea să abordeze singure problema sărăciei, dar pentru asta trebuie să abordăm chestiunile care pot ajuta la schimbarea țării, siguranța produselor alimentare, agricultură, nutriție. Aici vorbim cu adevărat de investiții și pentru a ajuta țările să iasă cu adevărat din sărăcie. În ceea ce privește sectorul privat, e important să existe această colaborare. Distanța între drepturile omului și sectorul privat nu este așa mai mare. Dacă dai ocazia sectorului privat să intervină, crești și capacitatea pentru drepturile omului. Doar dacă poți investi, poți crede cu adevărat că situația drepturilor omului se normalizează. Acesta este deci un instrument pentru a rezolva problema sărăciei. Așa că puteți fi sigur că ne axăm pe asta. Domnul Mitchell, fonduri fiduciare pentru combaterea malnutriției. În Africa, mai ales în ceea ce privește reducerea riscului și rezistența la dezastre, agricultura, siguranța alimentară și nutriția vor reprezi de puncte cheie în multe țări africane și de asemenea suntem pentru ve- vectorii orizontali Cred că ar trebui să uh, avem acest gen de abordare și dacă se dovedește că este nevoie, ne putem gândi și la fondurile financiare, dar astăzi nutriția este partea principală a politicii noastre și trebuie să folosim vehicule cunoscute. În ceea ce privește genicidul, genericidul, da, este un subiect care nu poate fi ignorat și vom continua să ne axăm pe el. În ceea ce privește un cadru al rezultatelor, vom pregăti un um, document care să alete acest lucru. Uh, evoluăm și în ceea ce privește evoluția comună. S-au făcut progrese pentru a rezolva problema eficienței financiare. Ați menționat 6 miliarde, s-ar putea chiar și mai mult dacă ne coordonăm în ceea ce privește PCD, uh, am să mă gândesc la ce ați spus dumneavoastră. După părerea mea, un raport este la fel de important ca o comunicare. Uh, PCD trebuie să aibă abordarea corectă, după părerea mea. Intenția este să adoptăm în uh, octombrie. Asta îmi spun colegii mei, dar sunt de acord că ne-am putea gândi să schimbăm forma și să-i dăm forma unei comunicări, fiindcă vorbim de un subiect foarte important. În ceea ce privește responsabilitatea unul și altor jucători, există două cadre în care ne situăm, uh, post-2015 și un alt cadru care um, se va discuta în cadrul întâlnirilor ministeriale din anul acesta. Este condus de Nigeria, Regatul Unit și Indonezia și sper că rezultatele vor fi bune. În ceea ce privește coordonare, încercăm să lucrăm cu toții pe aceeași idee și cu uh, noi donatori care încep să se contureze cât mai mult posibil, posibil singur. Acum îmi dau mie cuvântul, spune doamna președintă, timp de două minute. Ieri Comisia DEVA a avut o audiere în ceea ce privește granturile combinate și ca urmare a acestei uh, audieri am dorit să avem o comunicare din partea Comisiei pe acest subiect, astfel încât să, vă puteți, să ne putem exprima și noi avizul pe marginea subiectului. Vreau să revin la ceea ce ați promis uh, în audierea inițială. Ați promis să identificați statele membre care nu își onorează angajamentele de a plăti 0,7% din PIB. Uh, ne puteți spune ce ați făcut personal pentru a vedea care sunt aceste state? Ați spus de, de asemenea că ideea nu este să uh, că nu putem spune că ajutăm țările dacă permitem să li se fure uh, resursele naturale, dar vedem că în zilele noastre acapararea de terenuri continuă și nu a întâmpinat niciun fel de rezistență. Am văzut de asemenea că acordurile de parteneriat uh, continuă să fie împinse de la spate, deși țările ACP sunt împotrivă. Cum uh, vedeți aceste contradicții, cum le analizați și care sunt dificultățile cu care v-ați confruntat care, și pe care nu ați putut să le reparați? Am constatat de asemenea că nu avem coerență pentru dezvoltare Ați promis că veți coordona diversele politici externe ale Uniunii și vedem cu Zimbabwe și cu Madagascar că acestea doresc acorduri de liber schimb care nu sunt în interesul populației. Care este reacția dumneavoastră față de acest conflict de interese care continuă și ce ați făcut personal pentru a vă asigura că articolul 208 al tratatului este respectat și că există coerența politicilor. Îi dau acum cuvântul doamnei Sargentini. Thank you, Chair. In the, um... Mulțumesc, doamna președinte. În prima rândă de răspunsuri l-am auzit pe domnul comisar spunând că sectorul privat uh, este, lucrează împreună cu dezvoltarea și uh, am înțeles că o companie investește într-o țară doar dacă există un stat de drept și uh, cultura investițională este una sigură. Cred că acest lucru este adevărat. Totuși, apoi începem să facem confuzia între liniște și pace și uh, statul de drept. Și dezbaterea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ajutoarele de dezvoltare și comerțul sunt uh, confuze și oamenii încep să creadă că companiile pot să organizeze statul de drept. Și cred că aceasta este o sarcină foarte importantă a țărilor care sunt ajutate cu ajutoare de dezvoltare, să creeze acest stat de drept și acest mediu stabil. Și de-abia apoi vin companiile. Și aici trebuie să ne recunoaștem meritele. Dacă mă uit la dezbaterea din UE uh, în ceea ce privește finanțarea, uh, propria mea țară acordă mai puțin de 0,7%, dar încearcă să rezolve problema uh, având o dezbatere cu tema comerț, nu ajutoare. Cred că atât această comisie, Comisia DV, cât și dumneavoastră, ca comisar pentru dezvoltare, trebuie să ne regândim politica. Și trebuie să um, punem accentul pe politicile care influențează uh, dezvoltarea. Și o să termin aici, doamnă președinte. Aș dori să dau un exemplu al posibilității, uh, pentru că domnul de Hucht propune o legislație diferită. Și acum uh, se gândește la ea și speră să o publice până la Crăciun. Sprijin din tot sufletul acest lucru, dar cum ne putem asigura că, din punctul de vedere al dezvoltării, putem avea uh, minerit durabil în aceste țări în curs de dezvoltare, pentru că nu, altfel nu este durabil. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde și pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnul președinte. În ceea ce privește combinarea de granturi și investiții, ați cerut o comunicare. Cu siguranță o să venim cu explicații suplimentare în fața Parlamentului, ca să vă spunem ce am vrut să spunem cu blending. Nu este nimic nou aici, combinarea există deja prin fondurile fiduciare și prin uh, facilitățile de investiții, dar am luat notă de dorința Parlamentului și de nemulțumirea Parlamentului în ceea ce privește nivelul de informații legat de aceste fonduri combinate, pe care uh, le și iau în serios. Ce am făcut până în acest moment? Uh, eu cred că mi-am respectat uh, promisiunile. În primul rând, 0,7% uh, din PIB apare în concluziile uh, cadrului financiar multianual. Și 0,7% a rămas un obiectiv, chiar în momente de criză, în momente în care atenția politică uh, a fost uh, transmisă în altă parte. Am spus că există țări, care, printre care și a mea, care uh, încearcă să ajungă la acest prag de 0,7%. Uh, dacă vedeți uh, și analizat situația, în momentul de față Comisia folosește un limbaj mult mai puternic uh, la Consiliu. Uh, pentru că am spus că nu mai este vorba doar de solidaritate, ci nu uh, rezolvăm cerințele fundamentale ale cetățenilor europeni pentru siguranță, locuri de muncă și așa mai departe la Consiliul European vom avea un raport, uh, deci acest punct rămâne în continuare o prioritate pe ordinea de zi. Deocamdată ajutorul european ajunge la 0,43% din uh, PIB, dar presupunem că va crește pentru că uh, obiectivele politice au fost deja stabilite. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, facem progrese în măsura posibilului. În ceea ce privește coerența politicilor, au existat multe politici și cred că cea mai bună propunere a fost cea a comisarului Barnier, care a fost deja adoptată. Este o schimbare fundamentală pentru politicile UE. Uh, cu succes limitat am încercat să uh, rezolvăm și problema evaziunii fiscale, lucru care s-a discutat la Consiliul European și cred că Uh, progresele pe această temă și progresele la G8 uh, sunt uh, fundamentale. În ceea ce privește acapararea terenuri, prin sprijinul nostru am reușit să stabilim niște linii directoare pentru drepturile, asupra, drepturile durabile asupra terenurilor, pentru a avea o siguranță alimentară mult mai mare și ne concentrăm în principal pe micii fermieri. Deci, în conformitate cu ponderea noastră în lume, aș zice că ne descurcăm destul de bine. Cred că au apărut uh, schimbări uh, fundamentale în acest uh, an, pentru că nimeni nu a spus ce e în regulă cu integrarea regională și uh, Um, activitățile de comerț în conformitate cu uh, Organizația Mondială a Comerțului. Dar acum s-au menționat câteva subiecte cheie care le afectează și pe țările partenere. Dar nu cred că ar trebui să ne abținem de la a semna acorduri de comerț, pentru că acestea au uh, niște uh, scopuri bine definite și anume țările terțe trebuie să respecte regulile uh, OMC pentru că altfel investițiile sunt periclitate. Deci este în beneficiul țărilor partenere să stabilească un regim uh, clar și aceste țări trebuie să își respecte și angajamentele. Și acest lucru este bun și pentru integrarea regională, pentru că în Africa doar 10% din comer activitățile comerciale uh, sunt uh, între țările africane. În același timp, atunci când vorbim cu partenerii noștri, încercăm să-i convingem să uh, spună și ei care este problema deci haideți să adoptăm un cadru uh, în conformitate cu uh, necesitățile fiecăruia. Deci noi nu încercăm să forțăm lucrurile, ci le solicităm partenerilor să le spună ce nu le convine și să vină cu propuneri mai bune. Dar dacă singura propunere până în acest moment este haideți să amânăm lucrurile, asta nu funcționează și cred că uh, Totuși, situația s-a îmbunătățit. În ceea ce privește noile rapoarte privind coerența politicilor, vom demonstra că s-au făcut um, modificări uh, Uh, importantă la PCD și acum lucrăm și la migrație cu Cecilia Malmström, lucrăm și la agricultură. Deci uh, s-au făcut schimbări uh, fundamentale, depinde cum vedem paharul, jumătate plin sau jumătate gol. Dar eu cred că este pe jumătate plin. Deci, mm, cred că dacă analizăm toate regiunile din lume, cu siguranță am înregistrat progrese. Apoi, în urma dezastrului din Bangladesh, Comisarul pentru Comerț a spus că acest lucru este inacceptabil și imediat am crescut presiunile nu doar pentru Bangladesh, ci și pentru celelalte uh, țări, cerându-le să respecte standardele Organizației Internaționale a Muncii. În ceea ce privește legislația privind mineritul, da, într-adevăr, și eu am uh, sprijinit propunerea deși mi s-a părut extrem de ambițioasă. Dar sper că uh, propunerea finală a comisarului Barnier uh, va fi una uh, bună. Mulțumesc! Nu mai rămâne decât să-i mulțumesc domnului comisar pentru, că, pentru prezența sa aici și pentru că ne răspuns la întrebări. Data următoare sunt sigură că vom avea mai mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Pour on n'est pas nombreux. Oui.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 avem da. un număr suficient de membri în sală pentru voturi?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

Nous allons reprendre notre commission. Continuăm cu ședința, trecem la vot. Vă invit să scoateți cartea de vot și vom face o încercare de vot. Le vot est ouvert. Le... Votul s-a deschis. Pourquoi c'est rouge Voilà. C'est ça.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 Voilà, on s'approche encore de... Ne apropiem, mai sunt încă doi. Deux pers une personne encore qui n'a pas voté. A mai rămas încă o persoană care n-a votat. Bun, deci se poate spune în sfârșit că votul este închis și toată lumea a votat. Bun. Vom vota, deci, restricțiile în materie de Uh, pește, uh, în domeniul pescuitului și apele teritoriale Marea Mediterană și Marea Neagră, metode de soluționare a conflictelor, compromisul A, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mais oui, c'est ça le problème. Hein? Amendement 3. Amendamentul 3. Pentru.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum avizul cu modificările aduse. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum o să votăm electronic pe marginea avizului. S-a deschis votul. Thank you. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului. Și anume eu însă. Voilà. Alors, maintenant le protocole de... Trecem acum la protocolul de la Nagoya în ceea ce privește accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor. Nu există amendamente, deci votăm raportul ca atare, de fapt avizul ca atare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă, deci și electronic acum. S-a deschis votul. Ouais. Le vot est clos. S-a închis votul. Adoptat în unanimitate. Felicitări raportorului doamna Catherine Grez. Trecem mai departe la accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune. Aici avem foarte multe amendamente. Începem cu 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Votăm în bloc? Nu. Bun. Se adoptă. Nu putem nici măcar să grupăm unele? Bun. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că ar trebui să verificăm amendamentul 29. S-a deschis votul. clos. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Electronic s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu. Verificăm. Amendamentul 35. Vot electronic. S-a deschis votul. Le vot clos. S-a închis votul. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, în bloc votăm până la 41, 39, 40, 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota în bloc până la 49. Nu. 44. De la 44 la 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Domnule Gărânț, doriți să interveniți? Când există o serie de amendamente propuse de raportor, cred că le putem vota împreună, în bloc. Aici avem din nou 10 amendamente a raportorului consecutive, cred că le putem vota împreună. Măcar putem încerca și așa mai economisim niște timp. Cinquante trois à cinquante six. Qui est pour? 53 la 56. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 86. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 87. Haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Manque une voix. Mai trebuie să voteze o persoană. Votul e închis. Respins. Amendamentul 87 pentru împotriva tineri adoptat. Putem uh, să votăm în bloc aici? Nu. Deci, de la 61 la 63, pentru, împotrivă, abțineri, adoptare. 64, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 73 73 până la 79 pentru împotrivă abțineri adoptat Amendăm 80 pentru împotrivă abțineri adoptat votăm considerentele le putem grupa. Votăm un bloc de la 2 la 8? Nu. 2. Pentru. Împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 4 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotriva abținerii adoptat. 6 pentru, împotriva abținerii adoptat. Verificăm. Amendamentul 7. 7, 8, 9 și 81 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 10, 11, 12 pentru, împotrivă, abținerea adoptată. 13 pentru, împotrivă, abținerea adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri Adoptat. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 15. Votul e deschis. Vot e clos. Votul e închis. Respins. Rejeté. C'était amendement 15. Era vorba de amendamentul 15. E respins. Amendatul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Putem grupa 18 până la 20. Până unde putem grupa? Întreabă doamna președinte. Deci, de la 18 până la 20 inclusiv. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri adoptat. 22 pentru împotrivă abțineri adoptat. 23. Pentru. 23 așadar. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Or, e... Votăm asupra referilor pentru, ad, împotrivă, adoptat. Votăm avizul cum a fost modificat pentru, împotriva abțineri adoptat Acum votăm electronic, votul e deschis. Mai trebuie să voteze două persoane. Votul e închis. Treisprezece voturi pentru, 10 voturi împotrivă, nicio abținere. Bon, voilà. We never escape. Da, a fost aproape la limită. Alors, nous allons maintenant voter sur innover pour une croissance du vom, uh, vot, vom trece la următorul raport, și anume inovare în scopul creșterii durabile, o bie economie pentru Europa. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Votăm în bloc? Da, de acord. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6. Votăm pe părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votăm așadar electronic la amendamentul 8. Votul e deschis. Le vot e clos. Votul e închis. Respins. Amendamentul 7 pentru împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul 9 pentru împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul 10 votăm pe părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. A doua parte pentru pe, împotrivă Abțineri. Adoptat. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul, de la amendamentul 12 până la amendamentul 14 în bloc pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă abținerii respins. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă abțineri respins. Votăm la aviz în ansamblul său pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul electronic e deschis. Votul e închis. Adoptat în unanimitate. Felicitări raportoarei. Nous allons voter maintenant Trecem acum la votul referitor la uh, gendericid. Cine este pentru amendamentul 1? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Uh, qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Oui, c'est l'amendement 2, c'est split vote, c'est pour ça. Mais oui, bon. Excusez-moi. Îmi cer scuze, reluăm. Amendamentul 2, vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Acționari respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva abținerii. adoptat. Compromis 1. Pentru. Împotrivă abținerii. adoptat. Amendamentul 6. Pentru. împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7. Verificăm amendamentul 6. Votul electronic este deschis. Le vot est clos. Amendement 6 Votul e închis. Adoptat. Era bine. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 20 pentru împotrivă abținere adoptat. Votăm asupra vizului astfel modificat pentru împotrivă abțineri adoptat. Deschidem votul electronic. Haideți să verificăm așadar. Le vote est clos. Votul este închis. 21 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Crețu. Le, eh, si. Eh. Ne vă mulțumesc că ați acceptat niște termeni așa de strânse. Bravo. Bun. Am terminat uh, voturile. Nu uitați să vă pregătiți cartela pentru data viitoare. Să va Deci am vont partir. Moi, je prends Ouais. Ouais.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 Suspendăm ședința trei minute. 3 minute. Nous allons maintenant reprendre nos travaux et aborder le point. Reluăm discuțiile. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, aspecte instituționale ale coerenței politice în favoarea dezvoltării. Avem un schimb de opinii pe acest subiect extrem de important cu reprezentanți ai societății civile, în acest caz Concord. Știți că Uniunea Europeană are o gamă largă de mecanisme și instituții care impun respectarea și controlul angajamentelor luate pentru respectarea coerenței politicilor în favoarea dezvoltării. Avem articolul 208 din tratatul privind funcționarea, articolul 12 din acordul Cotonou, clauzele în drepturile omului, măsurile de salvgardare și studiile de impact în acest sens. În ciuda progreselor înregistrate la nivelul Uniunii, continuă să existe un mare decalaj între intențiile declarate în domeniu și realitatea politicilor UE, așa cum sunt ele resimțite pe teren de eh, oamenii care trăiesc în sărăcie în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să consolidăm și să îmbunătățim capacitățile, mecanismele procedurale și diversele instrumente pentru a ne asigura că ne aplicăm corect și cu adevărat pe teren angajamentele pentru a asigura o co- coerență a politicilor. În domeniu, uh, Parlamentul are un rol important de jucat. Consiliul și Comisia sunt uh, responsabili cu executarea angajamentelor luate în domeniu, lucru care este prezentat pe durata audierii comisarilor. Aceste obligații se regăsesc în tratat și în acordul Cotonou. Parlamentul împreună cu autoritățile locale și societatea civilă pot sprijini un proces decizional care să asigure coerența politicilor pentru dezvoltare și să faciliteze uh, consultări și dezbateri democratice extinse în țările dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare. Actualul schimb de vederi se axează pe un subiect uh, foarte important, așa cum uh, a solicitat domnul Görenț în raportul său și care a dus la îmbunătățirea cadrului instituțional actual. Prin urmare, Concord, platforma europeană a ONG-urilor pentru dezvoltare, este partenerul natural în acest gen de discuții. Doamna Sullivan uh, va uh, interveni în numele Concord. Bine ați venit alături de noi. Domnul Gărenț, pentru început, are cuvântul în calitate de raportor permanent pentru coerența politicilor în domeniul dezvoltării. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt, din două motive. În primul rând, deja ați stabilit cadrul discuțiilor noastre și, în al doilea rând, prezența Concord astăzi aici cu o participarea extrem de activă în discuția noastră, face parte a eforturilor noastre de a-i uh, atrage uh, în acest dialog privind coerența politicilor. Am fi vrut să avem întâlniri și cu parlamentele naționale. Uh, acest lucru se va întâmpla Dau cuvântul reprezentantei Concord pentru a ne spune ceea ce trebuie să spună. De fapt, și dacă nu le cerem asta, știu sigur că vor face. În al doilea rând, trebuie să vedem cum ne vom structura atelierul privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării în următoarele luni. Invit Concord să ne prezintă o temă pentru acest atelier Uh, atelier în care sunt de asemenea invitați să joace un rol activ. Mulțumesc foarte mult! Mă numesc Lauren Sullivan și uh, reprezint partea internațională din Bruxelles, dar suntem membri Concord și lucrăm la uh, coerența politicilor pentru dezvoltare. Apreciez invitația de a fi uh, astăzi aici, mai ales având în vedere participarea doamnei Ashton. E foarte util să uh, intervenim înaintea domniei sale și să dăm naștere, poate, la niște întrebări în mințile dumneavoastră pe care să îi le puneți doamnei Ashton mai târziu. Am intrat astăzi pe Google și am uh, introdus PCD în Google Images. Am obținut Point Cloud Data ca prim rezultat. Este un fel de fișier, se pare. Apoi Perfume Cosmetics Design, după care multe imagini cu Pussycat Dolls, cum vedeți pe ecran. Și astea erau destul de numeroase. Vreau să clarific puțin lucrurile. Din păcate, când spunem acest acronim PCD sau Coerența Politicilor pentru Dezvoltare, uh, oamenii nu înțeleg despre ce vorbim și uneori chiar tind să adormă. Uh, de plictiseală. Prin urmare, sarcina noastră este să le explicăm oamenilor despre ce vorbim când spunem coerența politicilor pentru dezvoltare. E vorba de justiție socială, drepturile oamenilor, echitate, um, e vorba să dăm cu o mână și să nu luăm cu cealaltă. Astea sunt lucruri care trebuie reamintite. Mai mult, PCD nu este o chestiune pur tehnică, ci uh, una politică în același timp. De fapt, de acolo trebuie să înceapă. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care astăzi, când vorbiți cu doamna Ashton, puteți să menționați acest lucru. Mecanismele sunt foarte important pentru a transpune voința politică în schimbări concrete. De ce e nevoie de mecanisme? Întâi de toate pentru prevenire, fiindcă e mai bine să previi decât să vindeci, apoi să uh, detectez când se întâmplă ceva și, în al treilea rând, sigur, să remediez astfel încât uh, cetățenii să beneficieze de justiție. Haideți să vedem care este poziția pe aceste trei obiective. Prevenire, în primul rând. La nivel european există uh, studii de impact exante. Știți că aceasta este o obligație pentru toate uh, propunerile principale ale Uniunii și trebuie să includă o evaluare a impactului. Uh, am avut un studiu care a necesitat foarte mult timp și s-a constatat că din iunie în 2009 până în 2011 doar 7 din 77 studii de impact uh, CE au abordat uh, foarte succint chestiunile care țin de dezvoltare. Și ne întrebăm de ce stau lucrurile așa, de ce nu putem uh, face studii de impact care să arate exante, care să arate dacă se produce impact la acest nivel sau nu. Să fie oare vorba de lipsă de voință politică? Concluziile Consiliului au fost semnate în mai, prin care se cere PCD pe bază de dovezi. Dacă nu avem studii de impact corecte, însă cum să facem acest lucru? E vorba oare de o lipsă de personal suficient? sau de capacitate la nivelul personalului. Cei care fac studiile de impact știu cum să se axeze și pe PCD. Sau e vorba de lipsă de conștientizare? Știm că coerența politicilor pentru dezvoltare nu este menționată explicit în orientările pentru studiul de impact. Spune că trebuie avut în vedere de dezvoltare, dar nu se face legătura cu coerența politicilor și deci nu este privită ca obligația tratamentului de la Lisabona. În ceea ce privește detectarea încălcării drepturilor, fiindcă până la urmă despre asta este vorba când lucrurile nu merg bine la nivelul PCD. Ce se întâmplă acolo? Azi dimineața ați vorbit despre eh, biocombustibil, dacă nu mă înșel. Avem un exemplu din martie acestui an în care Digi Energy a elaborat un raport ca parte a cerințelor sale din directiva privind energiile regenerabile pentru a studia drepturile asupra terenurilor, disponibilitatea produselor alimentare, forța de muncă și alte elemente care țin de această directivă. Cei dintre dumneavoastră care nu cunosc directiva, e vorba de stabilirea unui obiectiv de 10% pentru energii regenerabile, biocombustibili până în 2020 terenurile nu sunt uh, disponibile pentru asta, ceea ce înseamnă că ne vom îndrepta spre statele terțe, uh, care vor fi văduvite de terenuri pentru recortele alimentare, lucru care are impact și asupra drepturilor uh, oamenilor respectivi. Nu s-a făcut un studiu și um, în acest sens. DigiDevco a făcut un raport pe două cazuri din Senegal și Tanzania și Consultații au fost Ecofis, s-a folosit o sursă de, cunoști- de informații academice, matricea terenului, deci nu se bazează pe toate datele existate la nivelul Băncii Mondiale, OCDE, ONG-urilor și așa mai departe. Perioada este doar până în 2010, pe când directiva a fost adoptată doar cu un an înainte, deci este foarte greu să vezi care e impactul reduce importanța impactului asupra prețurilor uh, alimentelor și menționează în trecere doar uh, impactul asupra dezvoltării. Monitorizarea post nu funcționează, vreau să vă spun acest lucru. 3. Abordarea impacturilor propriu-zise. Asta nu se întâmplă deocamdată. Nu există un sistem care să permită uh, prezentarea cazurilor PCD de către comunitățile afectate. Dacă, de exemplu, o comunitate din Kenya își pierde terenurile pentru că o companie din Italia vrea să exporte biocombustibili în Europa, cui să se adreseze. În momentul de față nu au cui să se adreseze. Trebuie să găsim o cale să le permitem să stabilească și să stabilim ce se întâmplă acolo. Nu doar să avem informații, ci să și putem acționa pentru îmbunătățirea politicilor UE. Delegațiile reprezintă o schimbare. Ele trebuie să poată primi aceste informații și să se le transmite la Bruxelles. Și credem că există o mare oportunitate neexploatată. Există delegații care implică societățile civile în efortul de programare. Oare este acesta momentul pentru a vorbi despre rolul UE în aceste țări? Și ne apropiem de sfârșit Trebuie să insistăm ca liderii UE să se asigure că există mecanisme de uh, a situației în cadrul Europei și în afara Europei, altfel vom fi lipsiți de orice putere de acțiune. O să vă trimit uh, și în scris această prezentare. Avem un exemplu din Parlamentul Danemarcei unde încearcă să creeze o politică de dezvoltare pe bază de dovezi. Toți miniștrii care participă la întâlniri europene trebuie să aibă mandate pentru a discuta pe subiecte specifice, inclusiv pe PCD. Nu știu dacă au folosit uh, această politică, dar pare să aibă un potențial destul de bun. Ultimele două slide-uri, care sunt recomandările pentru Parlamentul European și pentru Comisia dumneavoastră. În primul rând, e momentul să vorbim despre voința politică. Trebuie să reafirmăm angajamentele politice la nivel european. Ce spun liderii europeni? Ce spune Catherine Ashton despre asta? Domnul Barroso, comisarul Peebles? Trebuie ca Serviciul de Acțiune Externă și Comisia Europeană să fie responsabil pentru concluziile de anul trecut ale Consiliului. Știm că s-a cerut implicarea delegațiilor în PCD, dar uh, iată la un an distanță încă mai așteptăm o scrisoare din partea Serviciului de Acțiune Externă și a delegațiilor europene. Dacă atât așteptăm pentru o scrisoare, cât o să dureze până vedem un impact concret Trebuie să cerem uh, uh, progres și în ceea ce uh, privește mecanismul cu căile de atac, fiindcă asta este singura cale ca justiția să progreseze. Și asta trebuie să fie partea discuțiilor referitoare la perioada după 2015. În ceea ce privește dezvoltarea, nu vorbim uh, doar despre finanțare, ci și de partea uh, care se referă la întâi de toate nu face rău și aici intră și PCD. Și cred că e bine să menționăm și despre propunerile făcute de dumneavoastră care ar putea fi duse și mai departe. Consolidarea raportorului dumneavoastră persona, uh, permanent pe PCD. Uh, e vorba de un raportor care are nevoie de suficiențe cunoștințe și de o abordare îndrăzneață după 2014. E important și sunt de acord cu cei care au spus că nu e vorba doar de Comisia DV, ci și de alte comisii. E important, deci, să existe niște eforturi comune uh, cu puncte focale eurodeputați de aici și din alte comisii. Am vorbit și cu cei de la Employment și exact despre asta e vorba, să începem cu cei pasionați pe acest subiect pentru o abordare comisii. Vorbim despre un for perfect pentru a obține dovezi din partea parlamentarilor pe chestiuni care țin de PCD din ACP. Trebuie să uh, consolidăm relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește PCD. Apoi, uh, trebuie să ne implicăm în revizuirea studiului de impact și orientărilor privind studiile de impact care urmează anul acesta sau anul viitor, fiindcă în aceste uh, orientări nu se menționează PCT sau dacă se menționează doar tangențial și credem că acestea sunt domenii unde putem înregistra progrese. Cam atât, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thanks. <clears throat> Merci beaucoup. Donc, euh, la parole. Mulțumesc. Acum uh, dacă doriți să interveniți, după prezentarea doamnei Sullivan, vă rog. Ați văzut că am avut o prezentare foarte energică și pasionată. S-a simțit acest lucru și e foarte important. Monsieur Oui, je voudrais réagir à... Domnul Gorenț. Da, vreau să reacționez la cald în urma acestei prezentări. Uh, mă alături uh, în uh, aprecierile făcute de dumneavoastră. Într-adevăr, a fost o abordare pasionată și pasională. Am ascultat cu plăcere. În ceea ce privește calendarul, aș avea câteva informații. Înainte de sosirea dumneavoastră, am avut o discuție cu comisarul Pibals în cadrul dialogului structurat. I-am pus o întrebare referitoare la uh, Uh, natura documentelor pe care ni le va prezenta Comisia în octombrie. Ne-a spus că din partea Comisiei vom avea uh, în octombrie cel puțin informații. Dacă îmi pot permite să mă pronunț în numele restului Comisiei, pot să spun că uh, noi, sau el, eu cel puțin, că nu sunt mulți colegi aici să mă contrazică, um, noi ne-am dorit ca o, să avem o comunicare, e mai importantă decât un raport. Am vrea să avem din partea Comisiei acest document uh, cu un statut care să-i dea autoritate, care să dea autoritate subiectului respectiv. Asta în primul rând. În al doilea rând, Urmează să avem niște discuții în cadrul comisiei și având în vedere că subiectul acesta revine în mod repetat în toate discuțiile pe care le avem cu Comisia și cu Lady Ashton, de altfel cred că în curând o să pot să-i pun o întrebare în acest sens. Deci, având în vedere acest lucru, vreau să vă spun că urmează o discuție cu experți în cadrul unui atelier care va fi organizat înainte de vacanța de vară. În acest atelier uh, aș vrea să vă invit să participați și dumneavoastră, să vă aduceți contribuția. Subiectul uh, este relevant, așa cum este cel de astăzi. Uh, sigur, dumneavoastră puteți veni cu propuneri, dar eu cred că este important să avem poziția concord pe metoda pe care vreți dumneavoastră să o promovați în ceea ce privește abordarea PCD. Dar fiindcă suntem la început, cred că ar fi bine să invităm și pe cineva de la OCDE. Uh, care fac o muncă de pionierat în domeniul um, evaluării, e prima instituție care face ceva uh, oficial, venind cu criterii pentru politici în favoarea dezvoltării. Cred că e bine să ne gândim deci la asta. Asistenta mea, Cristin, participă la toate evenimentele organizate în Paris, în acest domeniu, în cadrul OCDE. E bine să avem uh, informații și un schimb de opinii cu privire la calea de urmat. De asemenea, avem vizita noului președinte, dacă nu mă înșel, al Comitetului de Ajutor pentru Dezvoltare OCDE, care va veni aici și asta va fi o nouă ocazie pentru a aborda subiectul. Și cam atât. Nu o să ne oprim doar la acest raport, care va fi prezentat la publicarea raportului sau comisiei, din partea Comisiei Europene comunicatului din partea Comisiei Europene. Probabil raportul nostru va veni în uh, ianuarie sau februarie, când va putea fi votat în cadrul comisiei noastre și va putea să reflectă, să ia în considerare propunerile și sugestiile făcute de participanții la discuțiile noastre, fie că e vorba despre discuții în cazul sesiunilor comisiei sau în cadrul alterierului pe care tocmai l-am menționat. Asta ar fi un prim răspuns din partea mea și sper că vor interveni și alți colegi în acest sens. Vreau să spun că, sigur, nu eu am inventat uh, coerența politicilor, sunt uh, conștient însă că e foarte necesară doamna Știba Iafstrain, ca raportor, a prezentat deja acest lucru în totalitate, zic eu. Metoda, așa cum a reușit din prezentarea dumneavoastră, trebuie să fie la fel de importantă ca chestiunea pe fond. Deci, sigur, subiectul pe fond e important, dar și metoda e relevantă. Și până la finele mandatului trebuie să înțelegem că nu vor mai exista inițiative legislative, cu excepția celor care au legătură cu anul 2015, un an pentru dezvoltare. Am fost numit azi dimineața raportor. Iată o altă ocazie pentru a introduce subiectul coerenței politicilor în dezbaterea noastră. Mulțumesc! Merci. Je donne la parole à monsieur. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Gustafsson. And I will speak in Swedish, so... Da, mulțumesc. Voi vorbi în suedeză, așa că dacă nu înțelegeți această limbă, vă sfătuiesc să vă puneți căștile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această prezentare, a fost foarte clară, a fost foarte concretă. Cred că putem um, căpăta multe puncte de inspirație în urma acestei prezentări. A fost o, o prezentare foarte densă, foarte informativă. Doream să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați venit astăzi aici. Doream să vă mulțumesc și organizațiilor cu care colaborați și care ne sunt de extrem ajutor. Jucați un rol foarte important pentru că aveți informații direct de pe teren, lucru care ne permite să dăm un caracter specific activității noastre. Mulțumesc foarte mult așadar și sper că poate putem trimite această prezentare prin e-mail și celorlalți colegi, pentru că prezentarea dumneavoastră a venit cu niște propuneri concrete. Iată, am putea să le dăm curs în viitor. Mulțumesc! a la comision. Da, acum cuvântul comisiei. Doamna Stenca de Biasova. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Concord pentru această prezentare. Prezentare plină de propuneri. Metoda e foarte importantă. Facem eforturi pentru a îmbunătăți eficiența studiului de impact Există probleme încă în ceea ce privește găsirea unei metode corespunzătoare pentru a măsura impactul politicilor Uniunii. Cred că toată lumea e conștientă de acest lucru. Colaborăm îndeaproape cu OECD și, de altfel, chiar înainte de a veni aici, am primit o invitație pentru a lua parte la o întâlnire organizată de OECD referitoare la um, impactul politicilor alimentare. Nu am găsit încă o soluție, va face parte din uh, eforturile pe care le vom concretiza ulterior într-un raport. Nu există deocamdată scrisoarea către delegații, dar uh, e un efort în curs de desfășurare. E nevoie de ceva mai mult timp, având în vedere că sunt mai mulți actori implicați. Dorim să oferim uh, sfaturi bune delegațiilor pentru a îmbina rezultatele obținute de OECD în activitatea lor. În același timp, încercăm să vedem cum putem uh, procesa, analiza răspunsul pe care îl vom primi din partea delegațiilor. E vorba așadar de mai mult decât uh, de o simplă scrisoare aici. Nu vreau să intru în detalii, ați purtat o discuție cu domnul comisar uh, mai devreme astăzi, așa că nu doresc să repet cele spuse de dumnealui. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, je donne... Mulțumesc. Da, acum cuvântul SAE, reprezentat de domnul Felix Fernandez Show, ca să ne vorbească de, de viziunea SAE în ceea ce privește coerența politicilor de dezvoltare. Merci, Madame Jolie. Mulțumesc, doamnă Jolie. Îi mulțumesc, Lore, pentru prezentare. Sunt de acord cu domnul Gheorens, a fost uh, o prezentare plină de pasiune și poate cu toții împărtășim această pasiune, dar și dificultățile pe care le avem cu această agendă destul de extinsă, în special cu delegațiile care au uh, o cantitate limitată de informații cu care lucrează dar uh, DG DEFCO o să dea instrucțiuni delegațiilor în ceea ce privește PCD uh, pentru a vedea cum ar putea să angajeze mai bine și societatea civilă, dar nu este uh, un lucru ușor pentru că nu s-a mai făcut niciodată și avem nevoie să o facem așa cum trebuie. Și o să revenim de data ce avem ceva pregătit. Mulțumesc! la O să dau din nou cuvântul reprezentantei societății civile. Vă rog. Thank you very much. Um, just... Mulțumesc foarte mult. Câteva reacții rapide. În ceea ce privește domnul Görens, um, da, am, am participat cu mare plăcere la atelierul uh, pe care îl veți organiza. Putem înainta din punct de vedere al conținutului, în același timp făcut eforturi pentru a progresa și în ceea ce privește mecanismul. Lucrăm la ora actuală la un raport care va fi publicat cam în același timp cu acel atelier. Încercăm să vedem uh, de ce nu există o coerență a politicilor uh, în uh, ceea ce privește multe domenii tematice. Deocamdată nu am să intru în detalii, dar uh, raportul va fi publicat în curând. În ceea ce privește contribuția Comisiei și AS, colaborăm îndeaproape cu ambele unități. Știm că acordă o importanță deosebită acestei probleme și așteptăm cu mare interes acele orientări pentru delegații. Dar am dorit să încurajăm această comisie parlamentară, EAS și comisia, să se gândească la ce se va întâmpla după aceea. Foarte bine, oferim informațiile necesare delegaților dar ce se va întâmpla după aceea? Trebuie să ne gândim uh, la ce se va întâmpla la Bruxelles. Nu pot decât să vă mulțumesc și să vă spun că mă aflu la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gerens. Doriți să interveniți pentru a conchide? Cred că reprezentata Concord a tras concluziile bune, dar vreau să adaug ceva ce am uitat să menționez mai devreme. Cred că trebuie să ne înțelegem în ceea ce privește perimetrul evaluării coerenței politicilor și dați-mi voie să mă explic. Vrem, bineînțeles, ca impactul politicilor duse de UE și de statele membre în ceea ce privește dezvoltarea să aibă un efect. Dar nu suntem singurii actori, deci o bună acțiune a UE poate să fie contracarată de o acțiune proastă a unui alt actor și atunci asta ar uh, da o imagine proastă a politicii de cooperare în domeniul dezvoltării. Și cred că și aici trebuie să ne punem de acord asupra unei metode și de aceea aștept intervenția Comisiei prin comunicarea sa și intervenția SAE, pentru că mi se pare esențial dintr-un motiv foarte simplu, având în vedere că UE este cel mai mare actor instituțional în ceea ce privește uh, ajutorul public pentru dezvoltare, uh, Responsabilitatea sa este deja angajată, este un actor responsabil uh, de prim plan și trebuie să evalueze cât mai corect cu putință impactul politicilor sale pentru că avem o responsabilitate deosebită și asta se va manifesta și în marile dezbateri care ne așteaptă, începând cu reuniunea de la New York în ceea ce privește obiectivele milenare de dezvoltare pentru perioada după 2015. Îi mulțumesc uh, colegii noastre pentru această contribuție din partea societății uh, civile. Mulțumesc! Je tiens d'abord Țin mai întâi să salut delegația care tocmai a sosit pentru a asista la lucrările comisiei noastre. Vorbim de lideri politici din Sudan care au fost invitați de biroul nostru pentru promovarea democrației parlamentare. Vă urez deci bun venit pentru a asista la uh, lucrările noastre. În câteva minute ni se va alătura și înaltul comisar, doamna Ashton. Încheiem, deci, punctul în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării pentru a asigura societatea civilă că, împreună cu raportorul permanent, uh, acest punct nu va dispărea niciodată de pe ordinea de zi. Vă mulțumim! Am terminat, deci, ordinea noastră de zi tot ce era pe ordinea de zi înainte de sosirea doamnei Ashton. Doamna Ashton trebuie să vină la ora 5 și jumătate. Deci, suspendăm ședința până la și 28. Deci, reluăm la 17.28.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 Chers collègues, je vous... Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Urmează să sosească un altul reprezentant.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 c'est avec euh, un très grand plaisir que j'accueille à présent. Cu mare plăcere o întâmpin astăzi pe doamna Catherine Ashton, un alt reprezentant al UE pentru afaceri externe și pentru politica de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene, cu ocazia vizitei anuale la Comisia noastră. Întotdeauna ne bucurăm să avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră în timpul acestui schimb de puncte de vedere, pentru că serviciul dumneavoastră joacă un rol extrem de important în politica de dezvoltare, în special în ceea ce privește programarea acțiunilor întreprinse în numele instrumentului pentru cooperare și a Fondului European de Dezvoltare. Acest lucru ne interesează cu atât mai mult cu cât vorbim despre proiecte de, pentru viitoare proiecte pentru uh, țări terțe care asigură cooperarea perfectă între acțiunile uh, întreprinse de toate instituțiile. În vizita noastră de astăzi pică deci cum nu se poate mai bine pentru că reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe dedicată uh, Uh, problemei de dezvoltare a avut loc chiar astăzi dimineață sub conducerea dumneavoastră, deci ne puteți spune la cald uh, ce s-a discutat. Ministrii pentru dezvoltare au discutat despre multe lucruri uh, cruciale tratat, discutate de comisia noastră în ultimele luni, în special ajutoarele pentru dezvoltare și ce se va întâmpla după 2015. Vă ascultăm, deci, cu cea mai mare atenție, așa încât, fără să mai întârzi, vă dau cuvântul. Thank you very much. It's, uh, it's a great... Mulțumesc foarte mult. Îmi face mare plăcere să fiu aici, la comisia dumneavoastră și să vă revăd, doamnă Jolie. De asemenea, vreau să mulțumesc și să felicit Comisia pentru toată activitatea sa. Știu că avem niște tineri lideri din uh, Sudan aici. Este un mare privilegiu să vă avem aici pentru această parte a discuției noastre. Sper că ați avut o călătorie plăcută și că aveți multe de câștigat în urma acestei vizite. Voiam să vă spun câteva cuvinte despre Consiliul de azi dimineață. Și după cum am promis acestei comisii și statelor membre, avem acum o zi dedicată pentru Consiliul de Dezvoltare. A durat ceva timp să negociez asta, dar am reușit. Ne-am concentrat astăzi pentru, pe agenda de după 2015 și punerea în aplicare a agendei pentru schimbare. Uh, Cred că domnul Pibalx a venit deja astăzi aici și v-a spus destul de multe despre ambele subiecte, dar vreau să spun și eu câteva vorbe legate de discuția noastră. Am discutat cu, l-am invitat la prânz pe Ian Alison, um, secretarul uh, general al, vicesecretarul general al ONU pentru a discuta situația actuală și dacă mă gândesc la um, ce se va întâmpla după 2015, știți că prioritatea noastră este uh, ce derivă din uh, obiectivele de dezvoltare a mileniului și care vor fi urmările la Rio plus 20. Mai avem multe de făcut pentru a ne ajuta partenerii să atingă obiectivele mileniului și trebuie să ne pregătim pentru ce va urma. Consiliul a salutat concluziile de dezvoltare pentru o strategie, un cadru, de fapt, uh, cuprinzător care depășește 2015, astfel încât UE va avea un singur set coerent de priorități și un singur cadru. N-a fost o negociere ușoară, dar cred că a fost un adevărat triumf pentru noi uh, pentru păstrarea acestei coerențe. Și mulțumesc lui Andres și echipei sale, precum și SAE, pentru toată activitatea lor. A fost o mare prioritate pentru noi și mă bucur că am reușit să o facem. Am spus că trebuie să fie globală și universală, să răspundă la provocările globale cu răspunderi pentru toate țările și cu roluri pentru toate țările, inclusiv pentru economiile emergente, respectând în același timp diversele contexte. Am vorbit despre statul de drept, despre uh, drepturile omului care ar trebui să fie uh, principii fundamentale și uh, care ar trebui să fie o precondiție pentru dezvoltarea durabilă. Uh, nu ni se pare de la sine înțeles că aceste principii sunt susținute de toată lumea, dar sprijinul Parlamentului va fi esențial și aștept cu interes discuția cu domnul Cazmarec pe această temă. Celălalt punct de discuție a fost agenda pentru schimbare și o actualizare a uh, implementării și uh, a fondurilor de finanțare pentru 2014-2020. Atât Anders cât și eu credem că și Consiliul și Parlamentul European ar, fi trebuit, ar trebui să fie tratate în mod egal uh, în acest exercițiu și tocmai de aceea v-am transmis o notă care uh, vă spune care este situația înainte de ședință. După cum știți, vrem să avem o politică strategică, cuprinzătoare și coerentă, care să maximalizeze impactul acțiunilor pe care le întreprindem. Și um, dezvoltarea durabilă nu poate fi obținută într-o zonă de război și conflict, pentru care cooperarea noastră ar trebui să fie strâns legată de pace și securitate. Am făcut progrese mai mari decât ne așteptam în ceea ce privește programarea comună, care va fi implementată până în 2014 în aproximativ 20 de țări și ne așteptăm ca în următorii patru ani să fie lansată în peste 40 de țări partenere. Le mulțumesc statelor membre care au susținut uh, din capitalele lor uh, programarea comună și din ambasadele la fața locului. Un bun exemplu a fost Etiopia, în care UE avea o delegație care a lucrat strâns cu 13 ambasadori ai statelor membre, care au semnat o strategie comună de cooperare cu guvernul și în 2015 vom avea o programare comună și vreau să-i mulțumesc lui Xavier Mașal, șeful acestei delegații, care a murit în urmă cu câteva zile și mormântarea va avea loc în weekend. Era un avocat extraordinar a activității noastre în Africa, a lucrat din greu și vreau să îi mulțumesc și să-mi exprim condolențele familiei uh, în numele tuturor. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru sprijinul uh, pe care ni l-au acordat, pentru că nu e ușor să uh, convingem lumea de programarea comună și, de asemenea, nici de politica de coerență. Am concluzionat de asemenea, am finalizat de fapt și uh, al 11-lea Fond pentru Dezvoltare, Fond European pentru Dezvoltare, cu contribuții de la toate statele membre. Uh, și le mulțumesc uh, pentru că ne-au pus la dispoziție mai bine de 13,5 miliarde de euro statelor membre. Știu că nu e ușor să găsești bani în aceste momente, dar știu cât de important ni se pare acest uh, țintă de 0,7% din PIB. Uh, împărtășesc îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală față de situația ideală Uh, un studiu recent al OCDE spune că, în ciuda crizei, rămânem cel mai mare donator din lume și că în 2012 uh, am scăzut totuși uh, ajutoarele. Le-am cerut deci miniștilor să facă tot posibilul să respecte angajamentele UE, pentru că acest lucru face o mare diferență în țările cele mai sărace și sprijină de asemenea și rolul nostru de conducător și credibilitatea pe care o avem. Pe termen lung trebuie să vedem cum putem mobiliza și mai multă finanțare din alte surse, uh, din organizații publice și private din jurul lumii. m a interesa punctele noastre de vedere pe această temă în ceea ce privește finanțarea combinată. O să revenim asupra acestor lucruri în toamnă. Și câteva cuvinte acum despre Afganistan și despre Myanmar. Doamnă Jolie, noastră ați fost foarte angajată în ceea ce privește Afganistanul și știm amândouă că lunile următoare vor vedea începutul unei faze finale de tranziție. Trebuie să punem accentul acum pe dezvoltare. Ne-am pus de acord deja între UE și statele membre să păstrăm o asistență de 200 de milioane de euro pe an ca parte a unui pachet cuprinzător și eu cred că trebuie să avem o strategie pe 10 ani pentru Afganistan. Asta îi va ajuta să depășească provocările cu care se vor confrunta și îi va ajuta să-și construiască instituțiile. Uh, secretarul General Adjunct al ONU chiar vorbea despre asta astăzi. Trebuie să ne gândim la coordonarea de care avem nevoie în Afganistan. Trebuie să asigurăm uh, să ne asigurăm că fetele rămân la școală, că avem uh, un sistem de justiție bun și că se lucrează la eliminarea corupției și la respectarea drepturilor omului, pentru că fără asta uh, ajutoarele noastre nu vor fi bine cheltuite. Și am mai vorbit și despre Burma. Uh, avem deja tranziția care a fost realizată, dar mai rămân multe lucruri de făcut pentru că trebuie să ajungem la o pace de durată și să trecem dincolo de violențele pe care le-am văzut, astfel încât să ne asigurăm că toți cetățenii simt că fac parte din această societate. Știu că nu va fi ușor, dar trebuie să lucrăm în continuare pentru a obține acest lucru. Am dublat ajutoarele pentru 2012-2013 la 150 de milioane de euro și sper că vom păstra nivele crescute de asistență. După cum probabil ați auzit, voi conduce o echipă operațională în noiembrie care va reuni sprijinul organizațiilor financiare internaționale, a instituțiilor europene, a eurodeputaților și a comunității de afaceri pentru a oferi sprijin economic și politic acestei țări aflate în tranziție. Planurile pe care le-am făcut deja în țările vecine și pe care încercăm să le punem în aplicare și în alte locuri. Aș putea să discut despre multe alte lucruri, dar o să mă opresc aici ca să pot răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! cuvântul Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, stimată doamnă Ashton. Există într-adevăr multe întrebări care ar putea fi ridicate, dar uh, dați-mi voie înainte de toate să vă mulțumesc pentru cele spuse în uh, privința ajutorului pentru dezvoltare. Într-adevăr, e o treabă că a scăzut ajutorul pentru dezvoltare, dar e cu totul alta faptul că a scăzut procentul din PIB. Prima întrebare, Siria și armele. Va rămâne la latitudinea statelor membre să ia o hotărâre? Care este poziția dumneavoastră aici? Diminuarea riscurilor și prevenirea dezastrelor mă bucură să văd că acum Comisia încearcă să joace un rol mult mai activ aici. S-a estimat că pentru fiecare euro cheltuit se poate obține se pot obține patru înapoi. În China, într-adevăr, așa s-a întâmplat, dar nu se ține cont de toate viețile salvate. Am înțeles că secretarul general adjunct uh, Wallström a informat comisarii recent în această privință. V-aș ruga să promovăm mai bine această agendă. Acum, într-adevăr, putem face ceva, putem obține un randament mai mare pentru banii investiți și v-aș ruga să puneți accentul pe acest punct. Și o ultimă întrebare legată de gendericid. Am uh, adoptat chiar astăzi un raport referitor la genericid. ONU estimează că există aproape 200 de milioane de femei care au dispărut din populația lumii din cauza genericidului. În, Cin- în China, de pildă, în 1982 existau 108 băieți la 100 de fete, în timp ce în 2005 s-au înregistrat 120 de băieți la 100 de fete și nu e o zonă, nu e o problemă specifică Chinei. Femeile au fost uh, lăsate să moară tocmai pentru că sunt femei. Cineva trebuie să lupte pentru acest subiect și cred că noi trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Cortez Lastră. Mă auziți? Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ashton, pentru prezența dumneavoastră aici. Știm cu toții care este angajamentul dumneavoastră față de cooperarea pentru dezvoltare, angajament recunoscut de această instituție chiar înainte ca dumneavoastră să vă ocupați postul de comisar. Doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că în fiecare călătorie, în fiecare întâlnire, subliniați eficiența cooperării noastre pentru dezvoltare. Mi se pare un lucru foarte important. Așteptăm de asemenea cu mare interes documentul care să analizeze eficacitatea um, activității Serviciului de Acțiune Exterioară în ultimii trei ani. Știu că Serviciul a depus un efort important, cu toate că acesta nu a fost poate chiar atât de vizibil cum am fi dorit. În uh, această comisie, Căci în afară, se vorbește de activitatea Serviciului de Acțiune Externă, de activitatea DigiDevco și um, activitatea comisiei noastre. Cu toții ajungem la concluzie că um, Serviciul de Acțiune Externă și DigiDevco trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a acționa în um, coerență unul cu celălalt. Acum am să trec la întrebări. Doamna Ashton, dumneavoastră știți că coerența politicilor pentru dezvoltare înregistrează un progres lent. Cum credeți că coerența influențează concretizarea rezultatelor politicii pentru dezvoltare. Cred că mai putem atinge încă foarte multe. În ceea ce privește abordarea Comisiei, mai e mult de făcut. Adesea constatăm că există o adevărată problemă în ceea ce privește planurile sectoriale transversale, îndeosebi în ceea ce privește uh, perspectivele de comerț și de dezvoltare. Ce poate face Serviciul de Acțiune Exterioară pentru a îmbunătăți această situație, doamne Ashton? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul domnului Gărenț. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să salut prezența doamnei Ashton și a colaboratorilor domniei sale alături de noi. Am dobândit uh, experiența muncii în comun. Nu vă ascund că la început a fost dificil, dar uh, recunosc cu obiectivitate că lucrurile s-au îmbunătățit. Sigur, n-am ajuns la perfecțiune și o să vă explic și de ce spun asta. Ne-ați spus că Uniunea Europeană este un actor global. Foarte bine, suntem de acord aici, suntem primii actori în ceea ce privește ajutorul uh, public pentru dezvoltare, da, continuăm să fim actori credibili, dar intrăm într-o zonă destul de riscantă și nu trebuie să subestimăm asta. Prin urmare, în această discuție trebuie să ne întrebăm care este rolul UE în lume. Pe plan uh, militar nu avem aceeași pondere ca ceilalți și raportul de forțe nu ne e favorabil. În ceea ce privește aspectele economice, avem o importanță destul de mare, dar pierdem și acolo teren relativ față de alți factori care uh, vin din țările emergente. Singurul domeniu unde putem cu adevărat schimba lucrurile este cel al uh, cunoștințelor, dar trebuie să știm, să ne facem uh, auziți. Deci e vorba de o problemă de vizibilitate. Esențial este uh, să avem o bază sănătoasă. Contribuția noastră este una esențială pentru ajutorul public pentru dezvoltare suntem primii donatori, trebuie să rămânem așa și trebuie să ne asigurăm că cei 28 uh, de actori lucrează bine împreună, de aceea e nevoie de o mai bună coerență a politicilor. Poziția mea critică nu este neapărat la adresa dumneavoastră, ci mai degrabă la adresa statelor membre, care dau dovadă de o anumită, îndrăznesc să spun, ipocrizie. Multe dintre ele se complac în nerespectarea angajamentelor lor de a rămâne contribuitori esențiali pentru politica privind ajutorul de dezvoltare. Un ministru al cooperării și dezvoltării spune 20% din ajutorul public trebuie să fie uh, pentru dezvoltare trebuie să meargă către schimbările climatice. Noi nu dorim acest lucru, ce trebuie investit în uh, reducerea impactului schimbărilor climatice trebuie să vină din altă parte, nu uh, din bugetul pentru ajutor pentru dezvoltare. Fiindcă altfel vorbim de o adevărată realocare a fondurilor aici. Să încercăm să ne concentrăm eforturile pe credibilitatea angajamentului nostru. Cred că în perioada aceasta pe care o traversăm de criză, de insecuritate, important este să avem niște repere foarte ferme, repere care uh, fac parte din consensul european pentru dezvoltare și nu cred că voi voimesc că uh, revin pe acest aspect. Sper că Serviciul de Acțiune Externă va putea să își pună semnătura prin intermediul dumneavoastră pe un uh, document de consensus pentru ajutorul european pentru dezvoltare. Să vă spun și de ce. Statele membre lasă impresia că se țin mai puțin la anumite angajamente luate în cadrul acestui consens decât era cazul pe durata crizei. Trebuie să respectăm principiile de acțiune din acest document și principiul de bază, de altfel, uh, am votat uh, o rezoluție prin care vă invitam să semnați acest document și în încheiere o să fiu foarte dur și o să spun că cei care doresc să uh, participe la credibilitatea Uniunii Europene în domeniul politicii pentru dezvoltare trebuie să se manifeste Există țări din afara UE, uh, Norvegia și alte țări care vor face mult zgomot în următoarele conferințe internaționale și aș vrea ca nici Uniunea să uh, nu rămână modestă și să adopte o atitudine foarte ambițioasă, foarte orgolioasă, fiindcă are experiența, expertiza necesară și trebuie să dea dovadă și de angajament. Uh, și ceilalți trebuie să își ia notițe pentru a vedea ce trebuie făcut și uh, să tacă din gură pentru că nu vor avea nimic de adăugat. Mulțumesc. <clears throat> Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Îmi dau mie cuvântul. Se euh, a Lady Ashton. D'abord, un constat. Pentru că am și eu câteva întrebări de pus. În primul rând, participarea statelor membre la uh, ajutorul de dezvoltare a fost de 0,44% uh, în 2010, de 0,42% în 2011 uh, și de 0,39% în 2012 și asta într-un context de criză, în special ajutorul umanitar care este atât de indispensabil uh, se, ar trebui să ajungă în Siria și la milionul și jumătate de refugiați care uh, vor ajunge la cifra de 3 milioane de refugiați până la sfârșitul anului, la milionul de refugiați din Iordania, la cei din uh, Irak, la cei din Liban și de toate mijloacele pe care trebuie să le uh, dezvoltăm în condițiile în care fondurile scad. Care sunt acțiunile pe care, măsurile pe care le luați noastră pentru a-i convinge pe partenerii noștri, în special cei care nu se găsesc în dificultate, cum e Germania, de a-și ține promisiunile și de a ajunge la 0,7%. O a doua observație este îngrijorarea pe care Comisia noastră o are față de uh, tehnica de combinare care este o modalitate de a face față acestei penurii de uh, donații. Știm că țările cele mai sărace sunt excluse și aș vrea să știu ce credeți, vreți să faceți pentru a vă asigura că acest uh, uh, ajutor nu se finalizează cu o supraîndatorare insuportabilă pentru țările cele mai sărace. Apoi, Aș vrea să ne gândim un pic la coerența politicilor, politica de afaceri externe, dezvoltare, de securitate. Vedem bine, prin uh, două, trei exemple, că situația din Mali se datorează uh, subdezvoltării Maliul face parte din uh, țările din sudul Sahelului, care sunt foarte destabilizate. Ajutorul de dezvoltare este mai important ca oricând, dar este și fundamental pentru securitatea Europei, dar și pentru securitatea acestei uh, regiuni, ca noastră să reușiți să rezolvați problema în uh, Sahara Occidentală. și să păstrăm ajutorul de dezvoltare ca factor de securitate, pentru că acest lucru îl vedem și în Afganistan și observ cu satisfacție că vreți să păstrați uh, ajutorul uh, în jurul cifrei de 200 de milioane de euro pe perioada de 10 ani. Vreau să vă împărtășesc îngrijorarea mea în ceea ce privește nivelul de corupție în uh, Afganistan. Există o anchetă care s-a făcut în legătură cu Banca Kabul în care s-a demonstrat că 900 de miliarde de euro, deci uh, mai bine de 5 ani de ajutoare europene, au fost deturnate de câteva persoane și că din aceste 950 de milioane, 450 au ajuns în Dubai, paradis fiscal care refuză să coopereze cu ancheta uh, uh, sistemului de justiție din Afganistan și am avut uh, procurori uh, care au încercat să facă o, uh, o anchetă, dar ancheta se împotmolește la Dubai pentru că Dubaiul refuză să coopereze și vrea să rămână un paradis fiscal imposibil de păstruns. Și prin aceste câteva exemple am vrut să demonstrez că problematica uh, paradisurilor fiscale este strâns legată de politica de dezvoltare și că dacă nu facem ceva în legătură cu asta, nu vom ajunge nicăieri nici în Mali, nici în Afganistan. Și deci, întrebarea este ce măsuri doriți să luați în uh, într-o Uniune care nu se pune de acord în ceea ce privește mecanismele atât de fundamentale cum ar fi schimburile automate de informații, pentru lupta noastră împotriva paradisurilor fiscale, atât la Uniunea Europeană cât și la G20 și G8, ca element al politicii de dezvoltare. Coerență asta înseamnă să evităm conflictele și să nu dăm uh, toate privilegiile uh, Birmaniei atâta vreme cât nu respectă drepturile omului și cât persecută minoritatea musulmană. Deci ce veți face pentru a pune punct pericolului, pericolului care amenință această minoritate? Acum uh, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări înainte de a avea o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Domnule Mitchell, dumneavoastră mi-ați adresat trei întrebări. În primul rând, poziția UE față de embargoul uh, de arme pentru Siria. Poziția UE e foarte clară, nu furnizăm arme ca instituție. Era vorba de uh, deciziile pe care trebuia să le ia statele membre. Consiliul s-a întrunit până ieri uh, seară târziu pentru a vedea cum pot sprijini cel mai bine populația din Siria. După cum am spus în repetate rânduri, e foarte greu să vedem ce măsuri vor avea cel mai mare impact Consiliul, după cum ați putut constata, a încercat să creeze un cadru în care orice decizie luată, și ieri seara nu s-a luat nicio decizie, um, ar fi avut vreun impact, dar Uniunea Europeană ca tare nu a fost implicată. În ceea ce privește prevenirea dezastrelor, contribuția UE joacă un rol important pe mai multe aspecte. Avem uh, în desfășurare proiecte uh, pentru a vedea cum putem sprijini cel mai bine țările afectate de dezastre naturale și pentru a sprijini țările în uh, ceea ce privește prevenirea dezastrelor. Dați-mi voi să vă ofer câteva exemple concrete. Lucrăm uh, cu diferite state pentru a vedea cum calculează probabilitatea ca un dezastru să aibă loc. Poate fi vorba de un tsunami, sau alt tip de dezastru unde schimbările climatice joacă un rol important. Un al doilea aspect important este să sprijinim țările să poată colecta toate informațiile necesare și pentru a putea astfel răspunde, reacționa cât se poate de rapid pentru a salva cât se poate de multe vieți. Pe de o parte încercăm așadar să diminuăm uh, probabilitatea ca un dezastru să aibă loc și, pe de altă parte, încercăm să diminuăm consecințele negative ale acestuia. În ceea ce privește observația dumneavoastră referitoare la economii, e cât se poate de nimerită și mai nimerită este observația dumneavoastră referitoare la viețile salvate. Ce se întâmplă cu copiii, cu fetele. În urmă cu câțiva ani lucram la un proiect uh, pentru a veni în ajutorul uh, fetelor. E vorba în cele din urmă de valori pe care fetele le împărtășesc în diferite societăți sau din potrivă trebuie să vedem cum putem uh, stabili niște valori uh, pentru fete în diferite comunități. Prin programele noastre avem un impact asupra vieților fetelor, tinerelor femei și femeilor. Nu e vorba doar de educație, e vorba de a face oamenii să conștientizeze rolul pe care îl joacă în societate și, mai important, pentru a face femeile să conștientizeze că sunt pe o poziție de egalitate în societate cu bărbații. Foarte important este de asemenea să sprijinim uh, rolul femeilor și educația acestora, pentru ca și ele la rândul lor să poată transmite această educație urmașilor lor. Vorbim de țări unde, din păcate, femeile nu sunt apreciate. Domnule Cortez, dumneavoastră m-ați întrebat, cred, despre procesul de revizuire da, obiectivul acestui proces este de a identifica ce merge bine și ce nu. De a încerca, după cum spuneați, de a colabora mai bine. Nu e vorba doar de o analiză a Serviciului de Acțiune Externă, ci a felului în care ne desfășurăm activitatea. Parlamentul nu e implicat, nu m-aș aștepta să fie implicat, dar trebuie să încercăm să îmbunătățim colaborarea cu această instituție, pentru ca noi să putem lucra mai bine. Vorbați de consecvența politicilor și natura transversală a acestora. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. cred uh, cu tărie în acest principiu și cred că există posibilități concrete de a îmbunătăți activitatea noastră în diferitele domenii de politică, analizând impactul politicilor noastre. Coerența joacă un rol important dacă e să um, facem într-adevăr o deosebire. Nu putem uh, promova politici care au un rol pozitiv într-un domeniu, însă în alt domeniu au un rol negativ. Dacă nu avem grijă, politicile pentru dezvoltare pot fi mai puțin eficiente decât ar trebui să fie. Când uh, ne analizăm activitatea desfășurată de Serviciul de Acțiune Externă în sprijinul comunităților, încercăm să avem o abordare transversală, de la educație, ajutor pentru copii, prin proiectele de dezvoltare pentru uh, sprijinirea comunităților locale, la proiectele um, menite să sprijine inițiativele antreprenoriale, să sprijine dezvoltarea statului de drept, la dezvoltarea instituțiilor și la lupta împotriva corupției. Toate aceste instituții trebuie să colaboreze și cred că e unul din aspectele unde putem veni cu îmbunătățiri. Iată de ce astăzi uh, urma să invităm uh, Comisia MP pentru a vorbi despre um, cadrul uh, Rio plus 20. Domnule Görens, într-adevăr, comunicarea joacă un rol fundamental. Este una din marile provocări cu care s-a confruntat UE de multă vreme, și anume de a transmite mesajul clar referitor la activitatea noastră, la faptul că suntem principalul donator global, că sprijinim uh, activitatea ONU și ONU afirmă acest lucru adesea, o mare parte a sprijinului oferit prin intermediul ajutorului umanitar se îndreaptă înspre ONG-uri. Trebuie așadar să ne îmbunătățim canalele de comunicare din motivele pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Când vorbim de alegerile făcute de o parte din statele membre în uh, cadrul respectiv uh, pentru a aloca 20% din resurse pentru combaterea schimbărilor climatice. Cred că mm, la sfârșitul zilei vom constata că s-au făcut niște alegeri interesante. Am uh, observat că există 101 țări pe glob, unde schimbările climatice pot avea un impact mult mai dramatic decât uh, l-ar avea asupra unor țări, de pildă, din Uniunea Europeană. Schimbările climatice pot provoca secetă, uh, inundații, foamete, schimbări în infrastructura țării, cărora țara nu le poate face față. Am văzut situații în care anumite țări s-au confruntat cu inundații majore în ultimii ani, inundații cărora nu au putut să le facă față, inundații care revin în fiecare an, iar aceste situații marchează profund viața celor comunități. Dacă vă aflați, de pildă, într-o comunitate care se bazează pe agricultură de subzistență, e foarte greu să înaintați în contextul în care secetare vine an după an. Asta dacă nu găsiți apă sau sprijin de la cineva. E foarte greu să știm care va fi viitorul acestor comunități. De altfel, multe comunități dispar pentru că tot mai mulți oameni trebuie să-și schimbe domiciliul, trebuie să se deplaseze pentru că nu mai pot locui acolo unde doresc. Iar acest lucru afectează fam- viața familiilor, copiilor și viabilitatea economică. Când mă gândesc la abordarea noastră Uh, față de schimbările climatice și dezvoltarea economică, văd că există o legătură foarte clară între cele două. Pentru că în anumite țări schimbările climatice vor avea un impact major asupra vieții oamenilor. Din aceste motive trebuie să găsim obiective atât pe termen scurt cât și mediu și lung pentru a veni în ajutorul acestor comunități. Și cred că acest lucru ține de ideea coerenței. Trebuie să analizăm impactul um, de-a lungul diferitelor uh, tipuri de politică. În ceea ce privește acel document care trebuie semnat, există, eu sunt, am o obligație în acest sens ca uh, vicepreședinte al comisiei. Pot să vă spun deocamdată că vă rog să nu înțelegeți că e o lipsă de bunăvoință din partea mea faptul că nu am semnat acest document, dar aștept încă uh, sfatul uh, avocaților. Avocații spun că sunt, că intru în acel document 100%, dar uh, vă rog, nu mi-o luați în nume de rău. Doamnă Jolie, aveți dreptate. Um, se înregistrează o tendință descendentă în ajutorul furnizat. Provocările cu care ne confruntăm uh, ne obligă să ne gândim la acțiunile noastre viitoare. Suntem principalul furnizor de asistență pentru Siria, atât pentru locuitorii care încă se află în, gran, în interiorul granițelor acestei țări, cât și cei din afară. Păstrăm o strânsă legătură prin intermediul delegațiilor noștri cu situația de la fața locului. Lucrurile sunt dramatice. Am oferit până acum 800 de milioane de euro. Adevărul e că după ce se va fi terminat totul, țara respectivă trebuie reconstruită. Oamenii trebuie să se întoarcă acasă, trebuie să meargă la lucru, să găsească drumuri, locuințe. Trebuie să venim în ajutor, ajutorul unei uh, țări care se confruntă cu probleme majore și va fi nevoie de mulți bani. Trebuie să continuăm uh, să facem presiuni asupra statelor membre și facem acest lucru, spunându-le că angajamentele asumate reprezintă o investiție, nu sunt bani aruncați, reprezintă o investiție pentru propriile comunități. Țări dinamice reprezintă, de fapt, țări pe care noi uh, în viitor le vom avea ca parteneri comerciali, țări pe care le vom vizita ca turiști, iar țările care acum parcă se prăbușesc sunt țări cu care vom internaționa în viitor. Iată de ce, de fapt, aceste angajamente asumate reprezintă o investiție. Ceea ce privește finanțarea combinată, da, trebuie să avem grijă. În ceea ce privește reuniu, reunirea diferitelor surse, ei bine, aici, din propria experiență, vă spun că trebuie să avem grijă cum procedăm uh, putem da dovadă de mai multă creativitate în ceea ce privește folosirea finanțării. Și în acești ultimi doi ani mi-am dat seama că trebuie să începem să fim mai deștepți uh, în ceea ce privește accesarea diferitelor resurse. Ce am făcut în Egipt, în Iordania, ei bine, am încercat să reunim diferite surse de finanțare pentru diferite obiective, nu să creăm datorii, ci să oferim sprijin uh, Uh, oferind granturi, uh, mici împrumuturi și alte um, căi de ajutor pe care țările le pot oferi. Observația dumneavoastră, doamnă Jolie, la, referitor la coerență, e cât se poate de nimerită. Mali e un exemplu bun în acest sens. La începutul strategiei noastre în Sahel încercam să avem o perspectivă de ansamblu asupra regiunii, să vedem care erau nevoile oamenilor de acolo. Încercam să venim în întâmpinarea nevoilor lor de bază, apă, hrană, educație Încercăm să punem totul cap la cap, lucru care ne-a condus în cele din urmă la strategia pentru Sahel. Iar observația dumneavoastră referitoare la finanțare și cum se alocă fondurile, e observație importantă. În cazul Somaliei, de pildă, am încercat să uh, monitorizăm fluxul monetar, de unde vin banii, încotro se îndreaptă, ce fac um, oamenii cu acei bani. Comisia a analizat îndeaproape acest subiect, uh, grupul G8, de asemenea, rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitor. Și ultima dumneavoastră observație referitoare la la Birmania, da, e un exemplu foarte bun și vom începe în acest sens să pregătim forțele polițienești. O problemă majoră în această țară este că forțele polițienești nu pot face față situațiilor de violență din această țară. Există și probleme mult mai ample. Trebuie să punem umărul la bătaie pentru a ajuta aceste țări să remedieze problemele cu care se confruntă. Mulțumesc! Mulțumesc, o să facem acum a doua rundă de întrebări adresate doamnei uh, Ashton, domnul Kazmarek mai întâi. Przewodnicząca, pani Ashton, ja chciałem zacząć od podziękowania za to, że pani... Mulțumesc, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Astăzi mă simt ca și cum aș fi prezent în cabinetul dumneavoastră, pentru că în Parlament avem foarte multe reuniuni și uneori este destul de dificil ca dumneavoastră să puteți accepta o invitație. Uh, Există și uh, sesiunea plenară a Euronest și cred că și acolo ați fost invitată. Deci vă sunt uh, recunoscut, uh, recunoscător că ați acceptat invitația noastră. Știm că alegerile de acest gen sunt întotdeauna foarte dificile și, în al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc pentru tot ce ați spus și tot ce faceți în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Suntem foarte mândri. Astăzi am privit lista de donatori și suntem foarte mândri că suntem cap de listă. Dar de partea noastră doar patru uh, țări membre s-au achitat pe deplin de obligațiile lor. Vorbim de Suedia, Danemarca, Luxemburg și Marea Britanie. La celălalt capăt al listei sunt țările care cheltuiesc 0,08% din PIB pentru ajutorul de dezvoltare, deci de 9 ori mai puțin decât ar fi trebuit. Puteți deci conta pe sprijinul nostru și pe sprijinul comisiei noastre, pentru că foarte adesea discutăm despre aceste lucruri și vă mulțumesc uh, de, pentru presiunea pe care o veți exersa asupra ministrilor de afaceri externe. Este extrem de important pentru UE. Și am acum o întrebare. Pentru a evalua cu adevărat ajutorul pentru dezvoltare, trebuie să întreprindem și alte acțiuni, dar astăzi, dacă ne gândim la toate acestea, ce este cel mai dificil de evaluat și de realizat este obiectivul numărul 8. Agenda post-2015 acum. Există idei sau viziuni astfel încât acest parteneriat la scară globală să fie mai eficient? După părerea mea, acest obiectiv va fi cel mai greu de realizat. Vorbim despre un obiectiv major. Vorbim despre viitorul nostru, deci trebuie să acționăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Arlachi. Madam Ashton, very simple question. I know you are very sensitive to the issue of the Millennium Goals. Doamna Ashton, știu că sunteți foarte sensibilă la obiectivele mileniului și știți că se discută acum despre următoarele obiective ale mileniului. Dat fiindcă aceste obiective au reprezentat o reușită în comunitatea internațională, Știți că obiectivele au fost uh, reducerea sărăciei uh, și obiectivele au fost uh, realizate în totalitate în 2008, deci cu șapte ani înainte de termenul limită. Și acum se poartă o discuție foarte interesantă despre un obiectiv și mai ambițios care ar putea fi eliminarea totală a sărăciei în alți 15 ani, adică până în 2030 discuție care implică toate instituțiile internaționale și majoritatea experților. Aș vrea să știu ce părere aveți pe, cu privire la contribuția pe care poate să o, dea, să o aducă Uniunea Europeană la acest obiectiv extrem de ambițios. Mulțumesc. Domnul Newton Dana, aveți cuvântul. O scurtă întrebare. Doamna Jolie a menționat Dubai Eu fac parte din Comisia pentru Criminalitate Organizată și Um, problema cu Dubaiul este că Europa este uh, năpădită de bunuri contrafăcute, deci pierdem foarte multe venituri pe care le-am putea consuma pentru ajutor și așa mai departe și în special Dubaiul uh, este de vină aici pentru că um, rar um, distruge bunurile contrafăcute pe care le confiscă în, uh, în tranzit. Le retrimite înapoi produsul producătorului care le poate uh, trimite pe altă rută. Deci ar fi bine să vă, um, putem să le spunem celor din Dubai să distrugă bunurile, nu să-i ajute pe cei răi. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este că um, veniți o dată pe an în comisia noastră și m-am gândit că anul viitor uh, sunt uh, alegeri, deci poate e ultima dumneavoastră vizită până atunci la comisia noastră sau pentru noi ca membri să vă, să vă primim. Poate veți reveni până la alegeri. Nu trebuie să-mi spuneți acum, dar să vă gândiți la asta. Doamna Toia, vă mulțumesc și eu și cred că poate aceste alegeri pot să vă determine să veniți puțin mai des de o dată pe an cu noi, dat fiindcă există uh, multe legături între activitatea comisiei noastre și activitatea Serviciului de Acțiune Externă pe care serviciul conduceți. Pentru a încerca să vorbim cu acel glas unic așa de faimos uh, atunci când avem de-a face cu politica externă. E dificil, dar vă sprijinim în acest sens. Am două întrebări, una mai simplă și una poate un pic mai complicată, dar importantă, zic eu. Prima, având în vedere discuția pentru obiectivele post-2015. Uh, au avut loc diverse audieri și în comisia noastră și rezultă cât de important este să identificăm obiectivele juste, dar și metodologia pentru a îndeplini aceste obiective. Că poate le atingem, dar poate cu risipă mare de resurse și cu o eficacitate redusă. Deci obiectivele pe hârtie există, dar trebuie să vedem uh, cât durează, uh, cât vor exista aceste obiective odată ce ajungem la ele și o, o metodă de evaluare ar fi continuitatea în timp, stabilitatea. Rezultatele acestea trebuie să revină un un mod de viață, nu să fie trecătoare. Deci, stabilizarea în timp, capacitatea ca aceste rezultate să poată fi asumate de cei pe care îi afectează. Această metodă, care a rezultat din discuția cu societatea civilă, necesită ca atingerea obiectivelor și identificarea, dar mai ales atingerea lor să se facă cu implicarea societății civile care, din fericire, începe să se organizeze și să manifeste din ce în ce mai mult. Și asta poate fi un, um, o contraparte foarte importantă la puterea organizată, care de multe ori este afectată de corupție, și în Europa și în afară. ei. Deci, dincolo de slogane și de cuvinte, cum ne gândim să ajutăm societatea civilă de a se organiza pe plan civil, social și economic? pentru a le da uh, stabilitate în timp. A doua întrebare, ce ziceam că e mai complexă, dar importantă. Uh, ce program aveți în domeniul dumneavoastră pentru a contribui la noi etape de creștere ale dreptului internațional? Obiectivele se realizează cu ajutorul cooperării resurselor și eu aș vrea să vă rog să faceți presiune asupra țărilor, inclusiv țara mea, care nu respectă angajamentelor. Am auzit uh, niște uh, procente aici, 40% sau 0, ceva la sută. Dar uh, există obiective care se îndeplinesc uh, prin extinderea dreptului internațional. Dar cine îl promovează? societatea civilă din Ottawa, de exemplu, apoi uh, în Geneva. S-a trecut la acțiune, dar acțiunea a început la nivelul societății civile din Ottawa. Uh, mutilările genitale. Avem proiecte acolo, dar din nou trebuie să existe legislație internațională. De exemplu, în ceea ce privește acapararea terenurilor și a acțiunilor internaționale inegale, inegale pentru că nu există echitate. Lucrul acesta este valabil pentru terenuri, dar și pentru altele. Putem avea programe bune, putem fi atenți la directiva privind biocombustibilii, uh, putem uh, să vorbim despre producția alimentară și așa mai departe, dar cineva trebuie să acționeze pentru a veni cu niște coduri, legislații internaționale referitoare la cerințele minime ale acestor tranzacții. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie activă în acest sens. Uh, um, în organizația africană se fac progrese în acest sens uh, uh, probabil și în ONU, dar nu știu unde, dar cineva trebuie să înceapă cu acest cod legislativ, un G20, de ce nu? Și mă întreb dacă nu cumva Uniunea Europeană, dumneavoastră ca reprezentant, um, nu putem promova un drept internațional mai extins, mai avansat. Mulțumesc! Mai există un coleg care vrea să intervină, e ultima întrebare, după care o să-i dăm cuvântul doamnei Ashton să răspundă și să tragă și concluziile. Domnule Gheorenț, aveți cuvântul. Je crois que la haute représentante euh, Cred că înalta reprezentantă nu va fi uh, uimită să vadă că nu-mi cobor garda în fața uh, faptului că ați menționat Consensul European pentru Dezvoltare. Am trei argumente pe care vreau să le adaug la ce am spus deja. În primul rând, Parlamentul European a votat cu o majoritate zdrobitoare. În al doilea rând, Parlamentul European a semnat pentru că suntem de părere că toate ramurile instituționale trebuie să recunoască achiul comunitar în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Și în al treilea, nu știu dacă e convingător, dar mă refer la Taleron, care a spus uh, dacă se înțelege de la sine, eu cred că e și mai bine să spunem lucrurilor pe nume. Deci, eu aș zice, uh, dacă e bine să nu-l semnăm, va fi și mai bine să semnăm documentul. Vă asigur că dacă putem găsi o dată și o ceremonie pentru semnare, prezența va fi numeroasă și veți fi aplaudată frenetic și uh, ovațiile vor fi susținute. Mulțumesc, domnule Ashton, aveți cuvântul pentru a răspunde și a trage concluziile. Mulțumesc. O să încep prin intervenția domnului Cașmara. Cum am spus, așteptăm raportul dumneavoastră. Într-adevăr, există multe întâlniri și trebuie să aleg la care particip, dar e o mare plăcere să pot fi aici cu dumneavoastră presiunea um, este exercitată tot timpul uh, asupra țărilor să-și respecte angajamentele. Și unul dintre, una dintre chestiuni se referă la modul în care informezi publicul că e vorba de fonduri bine cheltuite în momentul în care uh, așa oameni trec prin atâtea dificultăți. Uh, există state membre care chiar au probleme în acest sens. Și de aceea ideea este să uh, încercăm să ajutăm să transmită mesajul că e vorba de o investiție care va da uh, beneficii țărilor care fac acest lucru și care sprijină pe cei care uh, Uh, trec prin probleme mari sau nu au avut uh, ocazia să treacă prin dezvoltarea prin care alte țări au trecut, ca să nu mai vorbim de responsabilitatea morală. Și cred că trebuie să uh, ne axăm pe ambele aspecte, să transmitem și mesaje pentru ca oamenii să înțeleagă că vorbim de investiții, dar să și spunem e parte a eforturilor pe care le facem pentru a promova valorile noastre. Agenda post-2015 va fi o mare provocare și unul dintre lucrurile pe care îl discutam astăzi este să ne asigurăm că cât mai mulți oameni sunt de acord cu direcția de urmat. Și am menționat asta la început, importanța statului de drept, guvernanța democratică și așa mai departe. Din discuțiile de astăzi, statele membre, ONU, s-a conturat foarte clar că pentru a uh, ne asigura că agenda este cât mai eficientă posibil, trebuie să uh, ne ocupăm de aceste aspecte care țin de anticorupție, consolidarea capacității instituționale, statul de drept și așa mai departe. Acestea sunt metode critice de structurare unei infrastructuri în societate care să ne permită să acționăm eficient domnul Arlachi. Mă bucur că vă văd. Mă așteptam să mă puneți o întrebare despre Afganistan. Ați vorbit despre eliminarea sărăciei. E un obiectiv într-adevăr uh, ambițios, dar posibil, sărăcie absolută. Uh, grupul la nivel înalt, uh, domnul Pibals este un membru activ și știți că se discută și se lucrează pe modul în care lucrurile să evolueze eradicarea absolută a sărăciei fiind un obiectiv pentru perioada post-2015. Domnia sa este mai în măsură să vă spună ce se întâmplă exact acolo. Eu îl admir, este absolut de neobosit în tot ceea ce face. Este vorba de a lega această chestiune uh, dintre dezvoltare, asistență pentru dezvoltare și eliminarea sărăciei. Pentru că oamenii, odată scăpați de sărăcie, trebuie să aibă ocazia să rămână acolo uh, dacă nu vorbim despre conflicte armate, sigur, care uh, sunt uh, situații în care oamenii ajung în uh, sărăcie și n-au cum să evite acest lucru. Uh, La fel și pentru cei care se găsesc în locuri unde este foarte dificil să scap de sărăcie. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea ajunge la nivelul necesar, astfel încât comunitățile să poată crește și să se dezvolte singure. Există nenumărate exemple minunate Uh, cu ce au făcut oamenii, mamele și ne arată cât de bine te poți descurca cu resurse limitate și să-i ajuți pe oameni să um, găsească o cale de a scăpa de sărăcie. Și oamenii folosesc acele ocazii și ajută comunitățile femeile, de exemplu, în comunități fac o treabă foarte bună de la mici uh, întreprinderi până la dezvoltarea și susținerea familiilor, comunităților și cred că putem face mm, multe cu aceste exemple. E un obiectiv ambițios, dar trebuie să ne axăm pe el. E ridicol ca în 2013 să te uiți la reclame, la televizor, de la uh, ONG-uri care lucrează cu copii tineri, adulți care trăiesc în sărăcie extremă. Nu se poate așa ceva și trebuie să ne ocupăm de asta. Domnule Newton Dan, mulțumesc pentru mesajul referitor la Dubai. Mult succes pentru alegerile care urmează. Cred că se apropie vertiginos, cel puțin sunt sigură că așa simțiți cu toții că se apropie foarte puternic. E o ocazie pentru ca Uh, Europa să se gândească la viitor. Doamna Toia, societatea civilă uh, este esențială pentru tot ceea ce facem. Societatea civilă organizată conduce societatea extinsă și abordează subiecte, promovează subiecte și ne ajută să le transpunem în acorduri sau legislație internațională. Și există multe exemple cu privire la modul în care societatea civilă a fost uh, în fruntea schimbărilor dramatice pentru societate. Vreau să subliniez un aspect uh, esențial am uh, creat această expresie democrație profundă, lucrând cu țările în tranziție. Uh, asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că societatea civilă este în centrul eforturilor de garantare a uh, cadrului democratic în care își desfășoară viața și în care alegerile reprezintă un punct în întregul ciclu democratic. democratic peste tot pe unde merg, în Tunisia și am fost prima persoană din afara Tunisiei care a intrat în clădirea mm, care se ocupa de supravegherea alegerilor în Egipt și în alte țări unde am vorbit cu uh, femei despre preocupările pe care le au, despre hotărârea de a duce lucrurile mai departe. Am observat că există organizații ale societății civile care cresc în Africa, în Myanmar, în Afganistan, unde există antreprenori ai societății civile care uh, nu doar uh, ridică provocări, ci uh, sunt adevărate forțe motrice în aceste societăți. Și ce putem face este să-i sprijinim pe cei implicați în aceste eforturi și să îi ajutăm să ajute la rândul lor societatea să-și îndeplinească obiectivele. Domnule Gheorenț, cum aș putea refuza o așa invitație așa de amabilă? Deci răspunsul meu este desigur. Dacă asta vă ă, bucură, eu sunt deschisă. Cristin va organiza, putem avea și trompete prezentă și șampanie la semnare. Pentru dumneavoastră, oricând cu plăcere. Bun. Cu aceste vești extrem de bune, mulțumim în alte reprezentante pentru prezență și pentru răspunsuri și îi dorim mult curaj pentru sarcinile foarte dificile care o așteaptă și contăm pe dumneavoastră pentru a obliga statele membre să își respecte angajamentele și să asigure o mai mare coerență a politicii externe. Mulțumesc! Nu, nu, nu,